zile, Europa se află în fața unui test istoric. Sute de mii de oameni încearcă să se adăpostească în Europa, fiind alungați de războaie și persecutări și în uh, disperarea lor încearcă să traverseze în uh, bărci gonflabile Marea Mediterană, încearcă să escaladeze, să uh, garduri de sârmă ghimpată, foarte mulți își pierd viața foarte multe femei, foarte mulți copii uh, se sufocă în uh, camioane sau se neacă în Marea Mediterană. Doamnelor și domnilor, în aceste clipe în care tot mai mulți oameni încearcă să ajungă în Europa și în care tot mai mulți oameni își pierd viața, trebuie să înțelegem foarte clar că nu ne va ajuta cu nimic să facem față acestor provocări construind uh, noi ziduri. Aș dori să vă aduc aminte că Câteva zile după ce așa numitul uh, stat islamic a distrus uh, pentru totdeauna uh, bunuri culturale din, în Palmira, am uitat deja, din păcate, că în urmă cu câteva săptămâni, directorul, directorul, din, directorul sitului arheologic din Palmira a fost decapitat de acești teroriști. Și de acești teroriști fug oamenii care încearcă să ajungă la noi în Europa și în disperarea lor nu vor uh, nu se vor opri în fața unor uh, ziduri construite de noi, pe ei nu interesează egoismele naționale de care se dă dovadă în, în Europa. Avem nevoie de o politică comună de azil în uh, Europa și președintele Comisiei Europene, domnul Juncker, ne va prezenta câteva propuneri, un mecanism de redistribuire a celor care au depus o cerere de azil pentru a fi primiți în Europa. Și, în general, domnilor și domnilor, trebuie să ne punem cu toți această întrebare. Ce fel de Uniune ne dorim? O Uniune îndreptată împotriva tuturor sau o Uniune a solidarității? Sarcina care se află în fața noastră este una foarte mare, poate este cea mai mare provocare cu care se va confrunta vreodată generația noastră politică dincolo de dezbaterile referitoare la cote, la regulamentul Dublin și așa mai departe, aș dori să nu uităm că discutăm despre destinele unor oameni. Și oamenii care doresc să ajungă în Europa vin în Europa pentru că cred în noi și cred în valorile europene. Însă, evenimentele dramatice din ultimele săptămâni au stârnit nesiguranță în rândul multor cetățenii europeni și în acest context uh, trebuie să spunem foarte clar că nu toți cei care adresează întrebări critice înseamnă că în mod automat uh, nu sunt de acord cu primirea refugiaților, pentru că trebuie să înțelegem că ne confruntăm cu probleme mari, grave și aș dori să mulțumesc în acest context tuturor cetățenilor europeni care în Uh, pe plaje, în uh, gări, pe stadioane și așa mai departe, uh, donează obiecte și îi ajută pe refugiați. Cred că această umanitate trebuie să fie valoarea pe care trebuie să ne bazăm și în funcție de care să ne orientăm acțiunile viitoare astfel încât uh, să reușim să depășim imaginea copilului uh, înecat în, uh, pe plaja din Grecia și să evităm repetarea acestei situații pe viitor.